Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, avem o întârziere de un minut, vă propun să începem. Am ajuns la punctul 9 de pe urmea de zi. Strategia UE împotriva despăduririlor. E o prezentare a Comisiei din 2019. Această strategie a fost prezentată în 2019 de către Comisie și, într-adevăr, cred că e un uh, subiect uh, care interesează opinia publică, mai ales în contextul evenimentelor din uh, Brazilia. Vă dau doar o cifră. Am pierdut între 1990 și 2016 la fiecare oră 800 de, echivalentul la 800 de terenuri de fotbal. Deci uh, e vorba de uh, ce s-a întâmplat uh, la fiecare oră. Deci avem de-a face cu o problemă gravă. Bineînțeles că am primit foarte multe solicitări. E vorba de nevoi foarte importante, nevoi de materii prime. ulei de soia, de uh, porumb, de guncă de cocos, ceea ce bineînțeles că are și un impact asupra uh, acestui fenomen al despăduririlor și deci cred că o astfel de strategie sosește la momentul potrivit. Am uh, pregătit uh, și câteva diapozitive în ce privește măsurile pentru a încuraja gestionarea durabilă a pădurilor, este vorba de FLEGT, o, un uh, sistem mondial de combatere a uh, despădurilor. Din păcate, doar Indonezia a început să distribuie uh, licențe FLEGT. Dar trebuie să facem și noi ceva. Și credem că E foarte bine să dăm cuvântul doamnei Astrid Schumacher, care reprezintă aici Comisia Europeană, DG Envy. Și dăm cuvântul și doamnei Martin Ringa de la DigiTrade. Bun venit amândurora! Astrid are acum cuvântul pentru uh, 10-15 minute. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru faptul că ați pus acest subiect pe urna de zi, dar într-adevăr acest subiect este de mare actualitate, s-a discutat chiar ieri la summitul ONU acest subiect, deci uh, vă mulțumim că ne prezentați oportunitatea de a prezenta abordarea noastră în urma dezbaterii de la plenară și de la comisia dumneavoastră și vă propun să vă prezint în trei părți această comunicare, să spun și câteva cuvinte în legătură cu inițiativa FLEGD, pentru că ați spus uh, și dumneavoastră, avem un uh, instrument la dispoziție pentru a combate despăduririle ilegale și colega mea de la DigiTrade uh, vă va prezenta o reflexie mai amplă în ceea ce privește despăduririle și comerțul și cum putem să folosim aceste domenii de politice pentru a combate tăierea pădurilor. Pentru a stabili puțin uh, contextul general, pe care deja l-a prezentat domnule președinte, 800 de terenuri de fotbal, uh, fotbal se uh, pierd uh, pe oră, deci anual pierdem suprafața unei țări precum Cehia, deci într-adevăr fenomenul este foarte grav. Nu asistăm doar la despăduriri, ci și la degradarea condițiilor din păduri. Uh, incendiile din Amazon au atras atenția opiniei publice asupra acestui fenomen, dar trebuie să ne dăm seama că nu este vorba doar de uh, incendii izolate. În acest an au avut uh, incendii și în parți din Africa, în Siberia și în alte zone. Asta înseamnă că am pierdut cam 1,3 km pătrați între 1980 și 2016. E mult în Uniunea Europeană uh, totuși ne confruntăm cu o situație mai pozitivă uh, tendințele din ultimii 25 de ani ne arată că am uh, crescut suprafața împădurită în Europeană. De ce acest subiect este important și de ce trebuie să ne facem uh, griji în legătură cu pădurile? Cred că trebuie să ne grijorăm pentru că ele uh, găzduiesc 80% din biodiversitatea terestră și sunt și puțuri de carbon foarte importante și folosirea terenurilor și schimbarea terenurilor datorate despăduririlor reprezintă 12% din emisiile totale de dioxid de carbon. Uh, după uh, hidrocarburanți uh, vine pe locul 2. Deci dacă combatem despădurirea, combatem și schimbarea climatică. E vorba de 1,6 miliarde la sută, deci depinde de uh, păduri deci când vorbim despre criza legată de păduri, vorbim și despre o criză socială în aceste țări, uh, despre o criză sărăciei și de uh, chestiuni uh, precum stabilitatea țărilor respective. Deci este foarte important să avem o strategie foarte clară în legătură cu factorii care generează uh, deforestarea și degradarea pădurilor și Aici uh, trebuie să spunem că cererea de uh, hrană, de bioenergie, cherestea și alte materii prime, datorită creșterii populației și a uh, păturii mondiale, păturii me, uh, medii mondiale, uh, unul uh, dintre factorii principali reprezintă uh, expansiunea agriculturii, dar și uh, infrastructura, uh, mineritul și așa mai departe, dar agricultura reprezintă factorul cel mai important. Dar există și factorii, factorii secundari, despăduririle ilegale, dar cred că mesajul cel mai important este să spunem că avem uh, mai mulți uh, factori și treci, avem nevoie de o abordare holistică, nu putem să vorbi, venim doar cu un set de măsuri într-un uh, singur domeniu de politici, ca un fel de panaceu la nivel mondial, să vedem uh, care este rolul Uniunii Europene. E foarte important pentru că vrem să uh, activăm, putem să luăm măsuri. 10% din uh, mărfuri la nivel mondial legate de, de despădurire ajung în Uniunea Europeană. Nu este mult, dar totuși este un procent important și aici se pune problema răspunderii, mai ales când ne dăm seama că din acești 10%, dacă ne uităm la comerțul mondial, de mărfuri legate de despăduriri, ne dăm seama că Uniunea Europeană reprezintă unu, o treime din acest uh, comerț. Este vorba de uh, ulei uh, de uh, palmier, de ulei de cocos, de carne, uh, soia și așa mai departe. Dar este foarte important să ne dăm seama că uh, China și Indonezia au piețe în expansiune, cu un apetit tot mai mare și deci trebuie să punem în context locul Uniunii Europene și să ne dăm seama că poate că proporțional el scade. Uh, avem uh, strategia globală pe care Comisia a prezentat-o înainte de uh, summitul CBO și aici spunem că pierderea pădurii tropicale nu este mm, problema al cuiva, ci că uh, suntem o parte din problemă și vrem să fim și o parte din soluție, dar așa cum am spus, nu suntem singuri, nu putem să venim noi uh, cu o soluție unică, ci trebuie să fim uh, pionieri pentru a identifica o soluție mondială. Cum ar putea arăta acest uh, leadership global? Aceasta este uh, menirea comunicării noastre, deci accelerarea acțiunilor europene pentru a proteja și a restaura pădurile mondiale. Uh, am uh, prezentat această strategie în iulie uh, anul curent și uh, spunem ce, put- ce poate face Uniunea Europeană cu alți actori pentru a pune capăt deforestării. Ne-am uh, stabilit în 2008 uh, Uh, obiectivul de a reduce cu 50% uh, deforestările până în 2050. Uh, deci suntem departe de atingerea acestui obiectiv și trebuie să revizuim strategia noastră. Care ar fi like, motivul? Deci parteneriatul. Cuvântul cheie este parteneriatul, nu Uniunea Europeană activ în singură, ci în cooperare cu țările producătoare și cu alte țări consumatoare. În această comunicare cu 5, am uh, ajuns la 5 priorități, 66 uh, de acțiuni, o să vă plictisesc cu ele, dar e foarte important să, să spunem că avem și o anexă cu măsuri în care uh, propunem uh, uh măsuri pentru autorități, dar și societatea civilă și alți actori. Acum, cele 5 priorități pentru o acțiune mai puternică Trebuie să acționăm uh, pe partea de cerere, deci ce se întâmplă în Europeană, deci uh, cum putem să reducem uh, amprenta noastră ecologică, apoi acțiunea pe partea de furnizare, cooperare internațională, partea legată de finanțare și de cercetare și de dezvoltare și inovare și o sensibilizare mai bună a opiniei publice. Acum, în ce privește amprenta ecologică a Uniunii Europene, partea legată de consum, este cea care este cea mai discutată de către Parlamentul European. E foarte important să facem curățenie în propria ogradă și de altfel de asta am pus noi acest lucru cu numărul 1 în comunicare. În primul rând trebuie să-i asociem pe factorii implicați uh, și am venit cu această idee a unei platforme pentru a ne asigura că uh, această prioritate este funcțională și este cu adevărat implementată. Vrem să susținem, susținem eforturile actuale ale sectorului privat. Trebuie să ne asigurăm că uh, comerțul uh, pe care îl face Uniunea Europeană e legal, e comerț de cherestea, este uh, acțiunea cu numărul 5 în inițiativa FLEGD și așa cum am spus, vrem să intervenim prin măsuri de reglementare și nereglementare pentru a atinge acest obiectiv. Cooperarea cu țările producătoare, trec aici foarte repede în revistă, este clar că, așa cum spuneam, nu putem uh, să fim izolați, este nevoie de uh, dialog politic, uh, trebuie ca ajutorul și sprijinul nostru să ducă la o gestiune durabilă a pădurilor, o folosire mai bună a terenurilor, să ocrotim zonele protejate și așa mai departe Trebuie să încercăm să ajungem la o situație în care să avem uh, garanția că ajutorul pe care o dăm în alte scopuri, de exemplu pentru infrastructură sau pentru minerit, ajutorul acesta să nu uh, contribuie în mod indirect la deforestare. Cooperarea internațională. Și aici uh, este un subiect important și pentru Comisia dumneavoastră. Trebuie să consolidăm această cooperare și trebuie să încurajăm acțiuni coerente și în celelalte țări consumatoare pentru a evita uh, diversiunea uh, lanțului de aprovizionare. Ceea ce înseamnă că trebuie să activăm multilateral, mai ales la FAO, Uh, și uh, la Convenția pentru Biodiversitate, adunarea generală ONU. Deci trebuie să folosim toate aceste foruri pentru a avea o dezbatere coerentă cu privire la uh, deforestare și trebuie să folosim și instrumentele de protecție comercială. Madlen se va referi la ele în câteva clipe. Uh, și, în fine, trebuie să punem ordine în ce facem în ce privește uh, finanțarea durabilă pentru a ne asigura că fluxurile financiare pe care le avem la dispoziție ajung uh, în investiții care sunt durabile și care uh, combat uh, uh deforestarea și susțin reforestarea. Și apoi, bineînțeles, cercetarea și inovarea. Foarte pe scurt, vă pot spune că tot ce putem face, no, putem face trebuie să fie susținut cu informare, o informare mai bună decât uh, avem în prezent. Noi uh, am venit cu ideea de a înființa un observator european privind deforestarea și degradarea pădurilor, care să ne ajute pe noi și țările implicate să monitorizăm mai bine schimbările în pădurile respective și care să permită un acces mai lesne uh, al actorilor din lanțul de furnizare, furnizare la aceste informații. Care ar fi etapele următoare? Uh, vrem să organizăm o conferință în ianuarie 2020 pentru a discuta aceste subiecte. Sper să putem lansa o altă platformă cu factorii implicați, platforma respectivă. Apoi, uh, noi Sperăm să finanțăm acest observator european de care vorbeam înainte pentru, din motivele pe care le-am menționat, pentru că așa susținem acțiunile prezentate. Iată ce doream să spun în legătură cu comunitarea. Nu știu dacă mai am câteva minute, aș spune ceva și despre uh, FLEGD, despre acest plan de acțiune. E o politică pe care am lansat-o în 2003 și e o abordare holistică Uh, înainte chiar ca acest cuvânt să fie la modă, în acest plan de acțiune noi aducem abordarea legată de dezvoltare cu uh, obiectivele de protecție a mediului, comerțul și alte instrumente de politici. Care sunt uh, ingredientele cheie? Ele sunt aici pe ecran. Un regulament privind cheresteaua care să se asigure că toată cheresteaua care ajunge în Europeană este legală, completată de acorduri bilaterale, acorduri voluntare de parteneriat, prin care țările parteneri se angajează să exporte doar uh, produse legale de chelestea între Uniunea Europeană. Și să ne avem uh, garanții uh, privind legalitatea acestei chelestele care ajunge în Europeană. Avem doar o țară care uh, participă, într-adevăr, a spus și dumneavoastră, Indonezia. Mai există două țări, Vietnamul și Ghana, care depun eforturi pentru a uh, a adopta licențele, sperăm într-un viitor nu prea îndepărtat. Multe alte țări se află în diverse etape din proces și aici aș spune că nu trebuie să uh, evaluăm succesul unei politici doar în funcție de licențe, ci dacă a crescut uh, sprijinul în țările respective care să ducă la o ameliorare a situației pădurilor. Și doar după aceea să facem o evaluare pozitivă sau negativă. Mulțumesc! Mulțumim! Ați menționat deja elemente legate de politica comercială, dar aici îi dăm cuvântul uh, lui Madlen pentru partea legată de comerț. Bună ziua! Mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest subiect. Am avut această comunicare și ne dă ocazia să lucrăm uh, Uh, din uh, greu împreună cu DG Mediu și pot să vă spun că la multe dintre aceste aspecte, inclusiv aplicarea concretă în acordurile comerciale, suntem uh, deja în în, pe curs cu anumite activități, dar sunt și noutăți pe care le discutăm și cred că avem aici o serie de oportunități. Am făcut o prezentare destul de simplistă. Îmi cer scuze că n-am uh, inclus uh, absolut totul. Eu vreau să subliniez instrumentele comerciale de care dispunem, fie că e vorba de unele bilaterale sau multilaterale, Uh, și cum afectează acestea subiectul uh, despădurilor și voi începe cu acordurile de liber schimb bilaterale. Vedeți pe această imagine, de exemplu, în acordurile cu Mercosur, cu Canada, cu Japonia, e vorba de dispoziții pe care le avem în toate acordurile de la Corea încoace. Clauzele pe care le vedeți aici sunt cele care ni se par relevante pentru uh, Uh, despăduriri, în primul rând, clauzele de neregresie, așa numite. Statele nu pot să scadă standardele de mediu sau de muncă pentru a atrage comerț sau investiții. Nu vreau să intru în detalii, dacă aveți întrebări vă pot răspunde, dar e vorba de un principiu fundamental. Avem apoi o serie de uh, instrumente specifice pentru mediu, pe, fond, pe frontul multilateral avem implementarea efectivă a acordurilor de mediu multilaterale. Unele sunt deosebit de pertinente pentru despăduriri. Vedeți aici cele care se referă la climă, UNFCCC, acordul de la Paris, dar și Convenția privind biodiversitatea și CITES. Avem de asemenea o serie de clauze cu privire la schimburile comerciale cu uh, Uh, produse derivate din păduri, e vorba de mm, uh, colectarea legală, de sustenabilitate și se discută adesea FLECT în uh, Vietnam, în Amonte. Um, vorbeam că ar trebui să avem un acord voluntar de parteneriat în domeniul FLECT. Ar fi un semnal foarte bun pentru un viitor acord de liber schimb și în felul acesta am putea să facem și monitorizare. Și mai sunt și structuri instituționale relevante. În primul rând, la nivel guvernamental, și apoi două um, uh, nive niveluri de comitete, unul um, privind comerțul și dezvoltarea durabilă și um, comitetul uh, comercial, este, să spunem, organul de nivel înalt. Iar la nivelul societății civile avem o serie de uh, grupuri consultative la fiecare parte, unde participă reprezentanții societății civile și, de asemenea, un forum comun al societății civile. Și o imagine de ansamblu uh, arată că e vorba de o implementare pe ambele părți, fie că e vorba de uh, convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii, dar și cele care se ocupă de partea de implementare. Nu vorbim aici doar de conformitate, vorbim și despre o serie de dispoziții în acordurile comerciale care se referă la acțiuni de implementare. Iată, o prezentare foarte pe scurt a acordurilor de liber schimb. Avem apoi uh, un instrument unilateral, sistemul generalizat de preferințe sau GSP+, cum este el uh, prescurtat. Nu o să prezint toate um, formele sale, însă GSP Plus are o caracteristică anume și anume că acordă acces preferențial la piețe pentru economiile vulnerabile pe baza ratificării și implementării Um, a mai multor um, um, instrumente, cum ar fi acordurile de mediu multilaterale, inclusiv parte de climă, de biodiversitate sau de specii amenințate. Comisia realizează misiuni de monitorizare în statele GSP Plus și rapoarte de monitorizare și acestea sunt, se realizează bianual. Următorul uh, va fi redactat în decembrie 2019 și este elaborat împreună cu DG Mediu, DG Ocupare, toate serviciile de resort. Și, în sfârșit, um, dacă v-ați uitat la partea de modernizare și de um, apărare în schimburile comerciale, știți că au fost o serie de discuții și cu acest Parlament. Avem uh, legislația antidumping, care a fost modificată pentru Uniunea Europeană și care acum uh, ține cont um, Um, de standarde de mediu mai scăzute în statele terțe și sunt mai multe situații. Mai am aici o prezentare a diferitelor um, instrumente de cooperare multilaterală. Uneori e stabilirea de norme, uneori e vorba de cooperare, le-am pus pe toate în aceeași categorie și mă refer aici la Națiunile Unite și de asemenea la OCD, un alt forum unde suntem foarte activi și de asemenea la OMC. Dar să începem cu OCDE. Sunt uh, câteva măsuri um, și acțiuni care sunt indicate și în um, comunicare, uh, că e vorba de diligență necesară sau răspunderea corporatistă sau un comportament responsabil. Există orientări OCDE și partea de durabilitate a lanțurilor de valoare toate acestea sunt uh, aspecte cheie. Vă pot da un exemplu. Lucrăm um, strâns cu OCDE. Avem uh, aceste orientări uh, destul de recente, să spun. În ultimii patru, patru ani am avut o serie de, co- de proiecte de cooperare, unul în ASEAN, încă unul în America Latină care începe și ne concentrăm pe um, Uh, lanțurile de aprovizionare agricole și alimentare și avem activități de cercetare, de identificare a riscurilor și din perspective diferite, de exemplu utilizarea terenurilor sau um, utilizarea apei sau um, domeniul forestier. Mi se pare că e foarte util pentru activitatea noastră. În activitățile cu OCD, odată ce se identifică aceste riscuri, atunci există niște ateliere care se organizează în statele respective, se, fac, se face formare pentru a, a se vedea cum s-ar putea face implementarea orientărilor OCDE. La OMC nu vreau să intru foarte mult uh, în uh, situația actuală la OMC și nici nu pot să spun că sunt de pe care să relansăm negocierile, dar noi am sprijinit uh, constant acordul pentru bunuri um, ecologice și dorim să relansăm orice alte negocieri care să fie în um, orientate către aspecte de mediu, dar să, trebuie să vedem și ce e fezabil în acest moment. Deocamdată există foarte multe discuții în curs la Comitetul pentru Schimburi Comerciale și Mediu, deci nu s-au încheiat cu totul discuțiile. Și încă un punct, um, un aspect care apare într-o perspectivă mai îndepărtată cu ce se poate face prin măsuri comerciale, uh, o întrebare este dacă există compatibilitate cu OMC-ul. Putem să luăm um, măsuri unilaterale, specifice anumitor sectare și în evaluarea făcută de comerț, noi trebuie să verificăm dacă ne aliniem cu angajamentele internaționale, că e vorba de cele de la OMC sau un acord de liber schimb și, în primul rând, avem um, nediscriminarea, clauza excepție generale. Deci, în termeni simpli, putem să avem niște măsuri restrictive Uh, în domeniul climei uh, și al mediului, cu condiția să nu fie mm, discriminatorii. Asta într-o formă foarte, foarte simplistă. Apoi, mm, un exemplu de măsuri este vorba de regulamentul privind produsele din lemn și flect și, mm, prin extensie, importul de lemn care a fost obținut ilegal și Uh, diligența necesară obligatorie pentru importatori, pentru preîntâmpinarea uh, tăierii ilegale de copaci. Toate acestea sunt chestiuni care vor fi uh, examinate și mai mult, certificarea um, pentru a um, vedea că e vorba de bunuri care nu provin din um, despăduriri. Toate acestea, să zicem că vor fi măsuri ce se vor lua odată ce trecem testul acesta. M-aș pleca asupra unui lucru pe care l-a menționat și Astrid, care mi se pare important. Um, un european are un uh, efect de levier, avem o oarecare influență pentru că suntem un importator mare, consumul este mare și în alte părți și crește, nu numai în Uniunea Europeană, așa că noi trebuie să ne folosim uh, um, puterea și influența, fie că e economică sau uh, de altfel, pentru a influența pe partenerii noștri. Și cred că un element unde putem să contribuim mult și unde lucrăm foarte mult în acest moment este dezvoltarea răspunderii um, corporatiste în modul în care își asumă obligațiile de diligență necesară și dacă mă uit la activitățile noastre din ultimii trei ani, uh, în primul rând am uh, concentrat pe partea de dreptul muncii, măsuri pe care le-am avut, de exemplu, în Asia, am lucrat în strânsă legătură cu Organizația Mondială a Muncii și nu spun că nu trebuie să, mai, să nu mai facem acest lucru, dar văd un potențial de a extinde aceste măsuri și la chestiuni de mediu. Și acest lucru se va face prin această propunere. Perfect, mulțumim foarte mult. Iată, o gamă foarte amplă de activități. Acum am onoarea de a Da, da cuvântul altor uh, comisii care sunt uh, pertinente, președinții de la Agri și de la mm, Comisia pentru Mediu, ca să ne aducă o contribuție. Vă, vă rog. Muchas gracias. Gracias a la comisión. Mulțumesc. Mulțumesc comisie pentru prezentarea de astăzi de la INTA și pentru că a elaborat o comunicare cu privire la situația pădurilor care identifică perfect problemele și provocările cu care se confruntă silvicultura europeană și mondială. Știm foarte bine care sunt problemele, dar trebuie să fim mult mai ambițioși și atunci când cerem măsuri uh, concrete și mai eficiente. Intervenția aceasta, așa cum s-a spus foarte bine, se o fac în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European și aș dori să vă împărtășesc câteva orientări de bază referitoare la Uh, munca foarte bună pe care a făcut-o Comagri în domeniul silviculturii de multă vreme încoace. În 2015 s-a elaborat un raport cu privire la noua strategie comercială a Uniunii Europene, care astăzi este de mare actualitate în continuare și care trebuie să fie o bază pentru inițiativele din viitor. Raportul, bineînțeles, pune accentul pe multifuncționalitatea pădurilor. Aș dori să mm, menționez că în silvicultură trebuie să avem măsuri comune, cei de la INTA, ENVI, ITRE, DEVE și AGRI, la fel mm, ca și cu alte comisii interesate și să dăm dovadă de cooperare și de dezvoltare de inițiative comune. La următoarea reuniune a coordonatorilor AGRI va fi o dezbatere cu privire la modul în care să organizăm uh, lucrările pe dosarul acesta așa de important și strategic. Dezbaterile privind pădurile, le știți cu toții, sunt un subiect uh, Uh, foarte uh, de foarte mare actualitate pentru agenda europeană și aici trebuie să ținem cont de prioritatea președinției finlandeze, publicarea unei, comisii foarte, unei comunicări foarte ambițioase din partea Comisiei apoi uh, creșterea mm, despădurilor în anumite state terțe, creșterea siviculturii ca instrument uh, în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Nu pot acum să vă anunțesc lucrările noastre de la Comagri, dar pot să subliniez trei puncte prioritare care mm, au fost și rămân în dezbaterea din cadrul comisiei noastre. În primul rând, caracterul eterogen al um, nivelului um, intervenției. Suprafața pădurilor din Europeană crește treptat, însă diferențele între statele membre încă sunt uh, mari. Sunt uh, diferențe mari în tipul de păduri, în uh, proprietate, modul cum sunt gestionate strategiile de la nivel național. O viziune de ansamblu trebuie mereu să fie completată cu un schimb de bune practici care um, se realizează la nivel național. Și pe lângă acest caracter heterogen uh, mai există un uh, numitor comun al pădurilor noastre, nevoia politicilor de prevenție și uh, importanța importanța politicilor Um, economică și socială și de mediu. Apoi, uh, bugetul și uh, politica agricolă comună. Nu trebuie să uităm că politica de dezvoltare rurală reprezintă principala sursă de fonduri pentru protecția pădurilor. 90%, da, 90% din fondurile acestea vin din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală. Vizibilitatea pădurilor este din ce în ce mai mare în cadrul PAC. Protecția pădurilor se include ca obiectiv pentru a ajunge la adaptare și la mitiga, la atenuare la schimbările climatice și în plus în planurile strategice de, de la Comagri avem și uh, unele care se referă la uh, restaurarea potențialului uh, forestier după catastrofe naturale. Dar toate acestea nu se pot face cu reducerea um, bugetului pentru PAC și mai ales pentru dezvoltarea rurală. Trebuie să țineți cont că trebuie să avem mai multă um, ambiție, dar dacă nu avem și un buget coerent, atunci nu este realist și trebuie să avem și o perspectivă pe termen lung deși um, avem uh, uh, pădurile ca element strategic în PAC, nu trebuie să uităm și alte uh, programe, 2020, um, Habitat și așa mai departe, sau LIFE. Și aș dori de asemenea să menționez rolul Uniunii Europene în despăduriri. Um, Uniunea Europeană și-a asumat răspunderea Um, în ceea ce privește despădurile din state terțe prin importurile de ulei de palmier, printre altele. Și trebuie să verificăm care este chiar nivelul nostru de răspundere. Um, mulți operatori uh, de peste um, un deceniu au um, măsuri de sustenabilitate în importul de produse cum ar fi soia. E o chestiune controversată pe care trebuie să o tratăm cu informații și date concrete. Nu putem să uh, ne ferim de dezbaterea cu privire la criteriile de sustenabilitate ale importurilor noastre. Și vreau să închei prin a vă mulțumi pentru atenție și sper că această intervenție poate să aducă o contribuție în a atrage atenție atenția asupra importanței uh, preocupărilor noastre de bază în ceea ce privește domeniul forestier. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, iată, din partea Comisiei Agri și acum vom merge la Comisia pentru Mediu. Îl avem pe președintele acestei comisii, domnul Cafa. Mulțumesc foarte mult, v-ați antepronunțat să știți că noi nu ne vom alinia poziției enunțată de către Comisia Agri. Înainte de toate dorim să exprimăm și noi mulțumiri pentru ocazia de a ne exprima opiniile. Și noi am organizat deja în cadrul Comisiei de Mediu un, exchange, un schimb de opinii împreună cu Comisia pe această comunicare referitor la despăduriri, așa încât uh, mai multe comisii din uh, Parlamentul European uh, sunt cât se poate de vizate de această relație care există între comerț și despădurire, așa încât din punctul de vedere al parlamentarilor este foarte bine dacă atât INVA, INTA cât și ENVI, chiar AGRI putem să ne dăm mâna pentru a ne asigura că pregătim corect terenul nu pentru nu știu câte amendamente în plenară sau pentru adoptarea vreunei rezoluții, ci pentru a uh, face un demers prelegislativ uh, foarte concret. Când spun prelegislativ mi se pare foarte important, pentru că ieri am auzit uh, chiar de la domnul Timmermans în cadrul summitului de la New York, insistând pe două subiecte importante unde sunt necesare din partea Comisiei două propuneri legislative. În primul rând, plasticul, aici nu intrăm în dezbatere, însă al doilea subiect era despădurirea, despădurirea semnificativă deci, cu siguranță, când o să revin la uh, transparentele comisii referitoare la etapele de urmat pe viitor, aș mai adăuga și cred că putem chiar să ne gândim la acest lucru, aș adăuga noi propuneri legislative dinspre comisie, dinspre domnul Timmermans în contextul noului, uh, noi înțelegeri Green New Deal. Să vedem ce va însemna acest lucru. Depinde regulamentul pentru cherestea, depinde de ce prevede FLEGT. Sigur, uh, chestiunea este în discuție, însă noi, Parlamentul European, trebuie să fim bine pregătiți și bineînțeles că și Comisia ENVI este cât se poate dispusă să lucreze cu comisiile INVTA, cu Comisia AGRI pentru a pregăti terenul pentru această mm, pregătire a noi înțelege acest Green New Deal. De asemenea, noile acorduri comerciale eh, care urmează nu revin asupra Mercosur, însă mă gândeam la următoarele și poate chiar m-aș concentra pe acordul cu Vietnamul. Ar fi foarte bine să aflăm detalii pentru că în Vietnam există, din păcate, acest nou elan al despăduririi, toată lumea îl cunoaște, rămâne doar să vezi imaginea din satelit și vedem acolo Malaisia, Indonezia și acum urmează la rând Vietnamul și Cambodgia, așa încât m-aș declara foarte bucuros dacă ar putea Comisia să ne explice care sunt propunerile foarte concrete sau care sunt garanțiile pe care le au în vedere pentru viitorul acord cu Vietnamul, având în vedere că, deși, mă rog, era trecut acest lucru pe respectiva prezentare, există semne de întrebare în Comisia Envi, chiar în majoritatea grupurilor politice din Comisia Envi, referitoare la ce numeați dumneavoastră ca fiind garanții concrete la nivel operativ, adică, de pildă, în ce măsură se aplică la nivel național acordul de la Paris, cât de eficient este aplicarea acestui acord de la Paris, cine hotărăște dacă literalmente se aplică acest acord, ce înseamnă să se aplice efectiv acest acord și mod de, cu rezultate. Uh, când se hotărăște, de pildă, că nu se aplică sau că nu dă rezultate sau că nu există o aplicare a acestui acord ce se întâmplă? Există consecințe? Există, se reunește vreun grup de experți? Ehm, nu știu, o discuție publică? Până la urmă, există o poziție publică, dar întrebarea este ce urmează? Așa încât ehm, cei mai mulți membri ai Comisiei Envi și nu vorbesc în nume propriu, vorbesc în calitate de președinte al Comisiei Envi. Comisia noastră este, cum spuneam, de acord să lucreze de comun acord atât cu Comisia Intia cât și cu Comisia, nu pe marginea unor dezbateri ideologice, ci pentru a ajunge să obținem răspunsuri cât se poate de concrete la întrebările semnalate și de către noi cine hotărăște că se aplică în mod uh, mm, real, că sunt uh, rezultate care se obțin, ce se întâmplă dacă nu se aplică la modul real la acord fără niciun fel de rezultat. Să sperăm că vom ajunge la o majoritate cât se poate de extinsă pentru a susține acest tip de nou echilibru între acordurile comerciale pe de o parte și uh, combaterea despăduririi și a schimbărilor climatice pe de altă parte. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule președinte de comisie. Urmează acum la cuvânt membrii Comisiei INTA, timp de două minute fiecare. Mai întâi, doamna Heidi Hautala, dumnealea a fost raportor pe subiectul FLECT în cazul Vietnam. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Cred că avem noroc că în sfârșit, în luna iulie, Comisia a prezentat acest plan de măsuri și a fost uh, criticat acest plan pentru că nu era suficient de ambițios, dar chiar și așa, de bine de rău, pornește de la prezumțiile corecte și aș vrea să ne concentrăm pe solicitările care sunt formulate, pentru că, da, într-adevăr, tot auzim aici că a venit vremea ca UE să combată despădurirea și nu putem face acest lucru decât dacă vom reuși să um, gestionăm mai bine lanțurile de aprovizionare, să vedem cine ce produse importă din ce țări care exportă, țări care exportă așa de produse de risc din perspectiva silviculturii. Cred că avem nevoie de acest gen de legislație și Ceea ce este de apreciat este că din ce în ce mai multe companii care prezintă aceste produse în Europa cer ele însele o reglementare obligatorie, pentru că și ele simt că numai acei agenți economici irresponsabili sunt cei care culeg cumva roadele și uh, cred că e de dorit și de salutat această solicitarea lor să începem o activitate așa pe o scară mai largă și să încercăm să vedem care sunt măsuri în materie de reglementare care se justifică sau nu, eventual și măsuri care nu vizează strict uh, reglementarea, ce se poate aplica pentru a opri uh, acest tip de despădurire. Și Cred că e foarte important să vedem care sunt produsele care prezintă risc că pentru mediul silvic, cum ar fi uleiul de palmier, că cacaoa, cafeaua, eh, pentru că se mai pune o întrebare unde probabil că o să fie nevoie de un regulament transversal, însă acest lucru poate fi și discutat într-un alt eh, context. Dar, da, într-adevăr, FLECT, așa cum s-a spus eh, de mai multe ori, este cumva perla coroanei, dacă ne gândim la răspunderea și contabilitatea agenților economici și ne-am concentrat pe, uh, pe Vietnam, sigur că acest lucru ține de acordul liber schimb. Uh, ne interesează însă să ne asigurăm că se aplică aceste prevederi și înainte să trecem la ratificarea acordului de liber schimb, vrem să vedem în ce măsură Vietnamul își respectă angajamentele asumate în cadrul FLEGT. Deci asta avem noi de făcut, noi Comisia INTA. Da, într-adevăr, sunt domnul președinte și da, într-adevăr, avem o delegație în luna octombrie în Vietnam și FLECT va face parte din întregul demers și din întreaga discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, avem de face cu un document cât se poate de interesant, înspăimântător pe locuri, dacă ne gândim la perspectiva de dispariție a pădurilor virgine, însă nu avem cum să nu ne punem niște semne de întrebare. În primul rând, dacă vorbim de despădurirea impulsionată de către Europa, pentru că pe undeva se spune că UE consumă cam 10% din volumul de despădurire pe plan mondial sub formă de ulei de palmier, carne, soia, porumb sau cauciuc și acest lucru atrage după sine anumite procese de reflexie, pentru că la noi în comisie există totuși o diferență între vorbele frumoase și faptele pe care le are sau nu Uniunea Europeană. E greu să nu vorbim despre acest lucru, nu? Până la urmă, Mercosur produce niște consecințe imediate, concrete în materie de despădurire. Deci ne apucăm să cultivăm acum acum etanol, nici nu știu cât se prevede în acordul cu Mercosur, însă ce mi-e zahărul, ce mi-e etanolul, nu vă supărați, acest lucru până la urmă stimulează despădurirea în mod analog, fiecare în alt funcționar de la comisie vine și se spune că este așa o treabă extraordinară, ia uite ce bine au avansat uh, discuțiile cu Indonezia, păi când te uiți la ritmul de despădurire și dispariția al pădurilor virgine din Indonezia, nu vei să-mi spuneți mie că un acord de liber schimb nu va avea un efect absolut devastator în acest sens. Și nu mai spun că sunt multe alte exemple, că vorbim de Vietnam acum și că vorbim de aceste prevederi din cadrul FLECT, da, mă rog, toată lumea spune că sunt ele de eficace și că trebuie să facem toate demersurile care se justifică, dar toate ONG-urile spun același lucru și anume adevărul și anume că avem cherestea obținută ilegal, ce mi-e Laos, ce mi-e în Cambodgia. Cred că 300 de mii de metri cubi de cherestea din Cambodgia intraseră ilegal în Vietnam și prezentate ca fiind cherestea din Vietnam. Și acest lucru prezintă consecințe și există aceste diferențe între ce spune UE și ce se întâmplă de fapt în realitate cu acul de liber schimb. Și ultimul punct, pentru că mă gândesc că nu o să săurim foarte mult în cadrul acestei comisii, mă gândeam la tot ce ține de pădurile din Europa. Foarte interesant și foarte important. Bravo nouă, ce bine că am reîmpădurit uh, Europa în mod semnificativ, însă mai trebuie să spunem și că există o modificare a structurii pădurilor noastre și mă gândesc la exemplul Franței, dar mă gândesc că nu numai în Franța se întâmplă așa, unde există o înlocuire a unor soiuri de copaci, de pildă pinul Douglas de pildă, sunt locuite cu alte soiuri, uh, cu fagii, cu stejarii, lucru care face ca progresiv să se denatureze Uh, e un fel de comercializare a pădurilor europene și acest lucru ar trebui să ne preocupe în cadrul dezbaterilor. Mulțumesc, domnul Bourgeois. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc Comisiei pentru planul său de măsuri și să vă mulțumim pentru că ați configurat reperele importante ale planului. Uh, m-aș concentra de aceea pe câteva aspecte și pe aspectul care ține de parteneriatul încheiat cu țările producătoare. Deci, Până la urmă, această idee de a avea anumite prevederi în tratate sau în acorduri, mă rog, de aspecte bilaterale și multilaterale, vă întreb dacă nu cumva putem face acest lucru prin relații și contacte indirecte, prin mijloace indirecte. Adică e foarte bine că am optat pentru parteneriat, foarte bine aceste țări Uh, vin și spun foarte frumos să-și facă Europa ordine în ogradă, pentru că și noi în Europa am smuls din rădăcini o grămadă de copaci, am despădurit în Europa pentru a exploata și introduce în circuitul agricol anumite terenuri. Întrebarea care se pune, oare nu cumva se justifică mai bine să avem un parteneriat care să fie rezultatul unui acord în care să se spună că aceste ajutoare europene pentru reîmpădurire să fie însoțite de principiul unei gestionări durabile, pentru că știm foarte bine că se mai pot face foarte multe lucruri, fără însă a ajunge la despădurire sau a smulge din rădăcinea copacii cine știe pe unde, trebuie să mizăm pe exploatare durabilă și cităm în presă astăzi și se spune acolo că ieri la adunarea generală a ONU de la New York uh, că 500 de milioane de euro fuseseră alocate, identificate cumva mm, din partea mai multor țări, tocmai pentru a combate despădurirea. Deci avem jumătate de miliarde euro, constituit și cu ajutorul Băncii Mondiale al Băncii Interamericane pentru Dezvoltare și mai încă un um, ONG care se numește Conservation International. Dar întrebarea este dacă noi, UE, nu putem și noi să punem pe picioare acest gen de parteneriat uh, cu drepturi de pline, tocmai pentru a ne concentra pe a combate despădurirea, smulgerea arborilor din rădăcină și pentru a introduce terenul în circuitul agricol, n-ar trebui și noi să avem o contribuție. Cred că asta e întrebarea care se pune. Mulțumesc, doamna Cavațini. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere atât de importantă, cred că este important și că avem uh, reprezentanți și din Agri și din Envi, pentru că, după cum știm, uh, țintele de dezvoltare durabilă și acordul de la Paris sunt o chestiune care vizează mai multe comisii și nu țin de resortul unei singure comisii. Este deci o dezbatere transversală și, în egală măsură, este foarte important ca în momentul în care discutăm despre pierderea de biodiversitate și combaterea schimbărilor climatice, să vedem ce avem de făcut noi în cadrul UE și să vedem care este amprenta noastră externă în relațiile comerciale și ce consecințe are asta asupra schimbărilor climatice. Deci dezbaterea cu privirea despădurire este unul dintre domeniile unde e nevoie să menționăm și cifre în, iar din comunicare reiese că e nevoie de măsuri de pildă UE are o cotă de 10% din consumul total de produse care țin de despădurire și mi s-a părut foarte interesant să vedem în această comunicare că se vorbește foarte mult despre o serie de regulamente, inclusiv o serie de cerințe obligatorii pentru ca despăduri, mă rog, să, dezvăluirea să nu mai intre în aceste lanțuri de aprovizionare cumva uh, um, și am, ideea este ca și Parlamentul și Comisia să poată coopera, nu știu dacă mai sunt alte măsuri cât se poate de concrete. În momentul în care mă uitam pe prezentarea făcută de către DigiTrade, am văzut cam care e situația actuală, deci nu prea am văzut uh, care sunt măsurile. Am purtat foarte multe dezbateri în Mercosur și uh, Întrebarea care se pune este dacă putem să devodăm că produsele pe care importăm din Brazilia nu produc risc de despădurire și este foarte greu să stabilești acest lucru, pentru că importurile de soia, de pildă, clar țin de um, despăduriri. Și o altă întrebare, pe scurt, avem multe rapoarte de la ONG-uri, cel mai recent, care vine de la Global Witness, unde se spune că instituțiile internaționale și băncile finanțează cumva în mod indirect uh, despădurirea, întrebarea era dacă are și Comisia dispoziție anumite cifre în legătură cu acest subiect și dacă are și vreo idee în legătură cu modul în care se poate combate această problemă. Mulțumesc! Christoph Hansen. Thank you very much, Bernd, and thank you very much to the... Mulțumesc, Bernd, și mulțumesc și eu Comisiei pentru această prezentare extrem de interesantă. Aș avea o întrebare legată de acest observator european privind despăduririle, pentru că, într-adevăr, ar fi un instrument foarte util și mi-ar plăcea să ne spuneți puțin când ar putea fi lansat? Aveți un calendar cumva? Pentru că cred că e foarte important să avem informații independente și bazate pe elemente concrete în ce privește spădurirea. Pentru că știm că ONG-urile uh, Uh, sunt la o extremă și cât o, cealaltă parte uh, marile companii din domeniul agroalimentar. Deci aș vrea să avem așa o imagine de ansamblu puțin mai echilibrată și mai nuanțată și apreciez acest uh, efort. Deci o primă întrebare legată de calendar. O a doua întrebare. Vorbim despre uh, despăduriri, dar aș dori să știu dacă în monitorizarea acestui observator se prevede și reîmpădurirea. Și a treia întrebare tot legată de acest observator, în ce măsură societatea civilă va fi asociată uh, la activitatea acestui observator, pentru că știm că, de pildă, în acordul uh, Mercosur uh, avem și clauze privind consolidarea activității societății civile. Deci m-ar interesa dacă societatea civilă va face parte din Uh, sfera de muncă acestui observator. Doamna Șoaie Pirec, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumim uh, Comisiei Europene pentru această prezentare. Această situație mă îngrizorează, dar eu aș vrea să știu încotro ne îndreptăm. Bineînțeles că sunt de acord cu cele spuse de către domnul comisar Timmermans, care își dorește ca Europa să nu importe uh, lemn din păduri care au fost tăiate ilegal, dar ar trebui să ne punem și între alte întrebări. Uh, emisiile, de exemplu. Se importă anumită produse în țările de jos, avem nevoie de gaz, însă de gaze ar trebui să vedem care sunt și alternativele. Și apoi un alt element important uh, reprezintă dosarul Mercosur și aș vrea să îmi dați un răspuns foarte clar. Vom coopera cu toții pentru a ne asigura că avem o agricultură circulară în Europa pentru a evita importul de uh, uh alimente, furaje pentru animale care vin din uh, exterior. Uh, trebuie să vorbim despre anumite cifre. Deci vorbim uh, cu adevărat de aceleași cifre, vorbim, știm despre ce vorbim. Eu mă uit la statistici și sunt perplexă. Acest uh, fenomen al uh, desforestărilor, despăgurilor este foarte important, dar aș dori să revorbim despre Mercosur. Vorbim despre acordul cu privire la importurile de automobile, dar mai există și alte domenii. Am putea să facem față acestor provocări împreună cu Mercosur? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vedran. Doamnă Vedrin, mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere care a prezentat foarte bine subiectul uh, pe care îl discutăm astăzi, când toată lumea e cu ochii asupra Amazoniei. Mulțumesc Comisiei Europene și pentru prezentarea acestei comunicări, care a trecut puțin neobservată, s-a spus. Nu o să revin la regulamentul FLEGD, care ar trebui să fie mai bine cunoscut, dar aș dori să revin la capitolele TSD um, în ce privește uh, lupta împotriva despăduririlor. Trebuie să ne asigurăm că aceste capitole sunt respectate, trebuie să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană au fost produse uh, în condiții care apără, care ocrotesc mediul. Și apoi, la nivel internațional, la OMC sau la OCDE, uh, negocierile cu privire la produsele ecologice uh, bat pasul pe loc, cum ar putea ca Uniunea Europeană să devină lider și să fie pionier în această inițiativă internațională? Mulțumesc! Uh, doamna Carlsbro, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare foarte importantă și interesantă. Lupta împotriva despăduririi este una dintre cele mai uh, mari provocări ale epocii noastre și dacă vrem uh, să combatem schimbarea climatică, într-adevăr trebuie să fim serioși în acest efort. Așa cum s-a văzut cu incendiile din Amazonia, guvernul brazilian a luat măsuri îngrijorătoare și eu cred că trebuie să avem instrumente puternice la dispoziție pentru a apăra o industrie reglementată și bine gestionată uh, în întreaga lume. Grupul Renew va numi uh, un președinte al uh, grupului de monitorizare FLEG din această legislatură și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu toții cât mai îndeaproape și, bineînțeles, și cu Comisia Europeană și cu toți cei care se ocupă de acest dosar uh, atât de important. Am dorit să asociem într-adevăr și societatea civilă în acest proces pentru că participarea este foarte importantă. Uh, s-au adoptat deja uh, foarte multe măsuri și aș dori să profit de această ocazie pe care o am pentru a-i mulțumi lui Heidi Hautala, care a fost uh, una dintre persoanele care s-au uh, implicat, uh, chiar personal s-a implicat foarte puternic, chiar de la început și va continua această bătălie. Chiar din dezbatere se desprinde acest mesaj. E un domeniu în care putem coopera cu toții. Trebuie să avem, uh, să găsim soluții puternice și eficiente pentru a combate uh, despăduririle în politica comercială și, așa cum am spus astăzi, avem uh, acordul Mercosur, acordul cu Vietnamul, pe care va trebui să-l semnăm și cred că ar trebui să cooperăm, de exemplu, cu Comisia pentru Agricultură și cu Comisia de Mediu, să avem un exercițiu în comun, pentru că nimeni nu poate lupta singur în această luptă, această bătălie. Întrebarea este nu dacă ar trebui, ci cum ar trebui să procedăm. Pentru că avem nevoie de. Deci trebuie să ne punem chiar de acum la treabă. Da, într-adevăr, spune președintele, doamna Puigmont. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu Comisiei pentru prezentarea acestei strategii europene pentru păduri. Cu toții suntem conștienți uh, de faptul că pădurile reprezintă un bun comun, un patrimoniu universal pe care trebuie să-l ocrotim. Uh, nu se transmite acest mesaj uh, suficient de tare, de sus și tare. Nu sunt de politici pentru a ocroti pădurile și ele fac parte din integrantă din strategia pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. I-am ascultat pe antevorbitorii mei de la Parlament și mă bucur că vom putea împreună, mai multe comisii, să cooperăm, dar aș dori să știu și care este poziția Comisiei Europene cu privire la această nouă reglementare europeană cu privire la importurile de produse agricole, pentru că știm că ele generează 80% uh, din despăgubiri, pentru ca companiile să respecte principiul de diligenței necesare și că nici un produs de pe piața europeană nu contribuie la despăduriri și uh, respectă în același timp și drepturile omului. Apoi, nu trebuie ca în Europeană să susținem și să încurajăm uh, tăierea și arderea pădurilor pentru a produce energie. Biomasa este unul dintre sectoarele care generează emisii foarte uh, importante. Trebuie să sunem, susținem o gestionare uh, care să uh, ocrotească biodiversitatea în păduri, mai ales uh, prin intermediul PAC și printr-un buget care ar trebui să fie menținut, dar și sporit la nivel de state membre. Și aici ajung la un aspect crucial. Trebuie ca politicile noastre să fie uh, Uh, coerente. Avem un vicepreședinte al Comisiei care se va ocupa de un Green New Deal. Aș dori să știu dacă între direcțiile generale de la Comisie de Mediu, Agricultură, de Comerț, Dezvoltare, dacă există o astfel de sincronizare pentru a ne asigura că toate politicile de luptă împotriva uh, despăduririi sunt uh, în acord. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu reprezentantelor Comisiei această dezbatere sosește la momentul pozitiv. Știți că la plenar am discutat același subiect uh, săptămâna trecută. Vedem tot ce se întâmplă, incendiile și consecințele devastatoare asupra biodiversității, asupra florei și uh, faunei și trebuie să uh, punem capăt Uh, acestui fenomen pe teritoriul Uniunii Europene, dar și uh, la nivel mondial. Și instrumentele comerciale pot juca un rol foarte important. Vorbim de acorduri comerciale cu țări în care se fac uh, despăduriri în, la scară largă, Mercosur, Mercosur Brazilia, Vietnam, Vietnam, Indonezia. Ar trebui să aplicăm principii simple. Dacă Uh, se fac deforestări în zonele respective, să nu se mai încheie acorduri comerciale cu Uniunea Europeană. Și dacă deforestările continue, atunci să punem capăt importurilor de bunuri agricole din aceste țări. Ar fi un mesaj simplu și ușor de transmis și ar fi uh, un uh, principiu ușor de aplicat. Dacă vrei rezultate, trebuie să acționezi. Același principiu ar trebui să se aplice și Uniunea Europeană. Se spune că avem nevoie de reîmpăduriri, da, așa este, dar ar trebui să facem reîmpăduriri cu uh, uh, copaci, cu arbori uh, uh, care cresc de milenii în uh, țările noastre. Uh, uh, unele țări au făcut eforturi în acest sens, inclusiv țara mea, dar există și obiective uh, stabilim până în 2020 obiective, câți copaci uh, ați plantat până în 2020. Deci să facem așa o evaluare anuală. Nu are sens să așteptăm 10 uh, ani ca să monitorizăm. Deci dacă monitorizăm anual, atunci uh, și dacă o țară își atinge obiectivele, atunci primește stimulentul și dacă nu ești pedepsit. Și astfel am obține progrese. Și Uh, aș dori să lansez un apel Comisiei să monitorizați uh, această situație uh, la nivel anual, să faceți un raport, să stimulați, să pedepsiți dacă e cazul și astfel vom obține progrese. Mulțumesc! Da, cerințe foarte clare. Și Catlin Van Brent. Mulțumesc, foarte pe scurt, domnule președinte. E o dezbatere foarte importantă, dar e prima dintr-un o lungă serie, pentru că va fi un uh, subiect important nu numai pentru comisia noastră, ci și pentru alte comisii. Și asta voiam eu să spun la începutul intervenției mele. Sper să începem acest nou mandat cu o cooperare fructuoasă între comisiile de la Parlamentul European și să nu facem uh, să avem aceste lupte de teritorii, să vedem de competență cine se ocupă de cine și așa mai departe, pentru că cu toții avem aceleași obiective. Uh, sigur că există și diferențe ideologice, dar uh, putem spune, domnule președinte, că cu toții ne îndreptăm în aceeași direcție. Avem aceleași obiective, mai mult sau mai puțin, și sper să avem o cooperare foarte bună cu comisii precum e, um, Agri, Envi, dar și pe alte domenii, uh, Econ, AFET și așa mai departe. O a doua observație e o întrebare pentru comisie se spune că uh, vezi cât de bună e prăjitura doar după ce ai gustat-o și uh, mi-amintesc uh, dezbaterea de la plenară legată de Mercosur, dar și dezbaterea în opinia publică. S-a spus că dacă am fi avut acordul Mercosur în momentul de față, nu, nu ar mai fi incendii în Amazonia, iar alții spun haideți să nu uh, ne dăm acordul uh, pentru acest acord cu privire la Mercosur și astfel uh, vom pune capăt incendiilor. E puțin așa o viziune mai uh, maniheistă al pur negru, dar nu e adevărat. Uh, într-un acord se spune că o țară care se angajează la un acord uh, de liber schimb și deci cu asta va respecta și acordul de la Paris, ceea ce va rezolva toate problemele în statul respectiv și apoi și în Uniunea Europeană. Nu este așa. Deci trebuie să uh, vedem care sunt condițiile de uh, implementare și de preratificare și practic asta trebuie să facă Parlamentul și să oblige Comisia să studieze aceste condiții, nu numai pentru Mercosur, ci și când vom uh, încheia de acorduri cu Vietnam, deja s-a menționat cu Australia și cu alte părți din lume. Și aș avea și o întrebare. Ați menționat de cauza de neregresie și se spune că o țară care a încheiat un acord de liber schimb nu poate scădea normele de mediu și sociale, pentru a se asigura că continuă schimburile, schimburile comerciale. Asta înseamnă că poți, de exemplu, să reduci aceste norme din motive uh, legate de agricultură, de furnizarea cu alimente și așa mai departe, pentru că asta ar însemna că această clauză de uh, non-regresiune uh, ar fi complet golită de conținut deci asta ar trebui să se asigure că se respectă normele de mediu, dar și uh, sociale. Mulțumesc. Astrid și Madlen, acum vă dăm cuvântul pentru răspunsuri la întrebări și eventual pentru observații suplimentare. Astrid Schumacher de la DGNV are prima cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru toate intervențiile. Mulțumesc uh, celor doi președinți de comisii de la Angri și de la Envi și mulțumesc, domnule președinte, că i-ați invitat, uh, pentru că e un semnal minunat uh, care sosește, iată, de la Parlamentul European, așa cum ați spus uh, mulți dintre dumneavoastră, trebuie să, o, să avem o abordare transversală între comisii pentru a găsi soluții viabile. Și e valabil și pentru comisie și de aceea nu numai DigiTrade, dar și DigiDevelopment sunt prezenți în sală. Pentru că, într-adevăr, trebuie să strângem rândurile. S-au menționat mai multe comisii. Sigur, Comisia de Dezvoltare ar trebui să facă parte din acest proces, pentru că orice facem trebuie să ne asigurăm că ajutăm uh, și țările producătoare. Nimeni nu tăiește, tă, taie păduri doar pentru ca să se distreze. Nu, o fac din nevoie. Oamenii de acolo au nevoie de bani, au uh, nevoie de mijloace de subsistență și trebuie să-i ajutăm uh, și noi să venim cu uh, ajutoare. Deci credem că toate aceste aspecte trebuie examinate împreună. S-au spus uh, foarte multe cum am putea ca uh, comerțul și mediul se pot uh, sprijini reciproc. Este o chestiune foarte importantă. Avem acordurile existente, trebuie să ne asigurăm că folosim dispozițiile din acordurile respective de liber schimb, la maximum să folosim instrumentele de dialog, să implicăm societatea civilă pentru a uh, implica țările respective și la nivel de societate civilă. Și apoi uh, cu angajamentul președintei Comisiei să folosim comerțul nu doar ca un obiectiv ca atare, ci pentru a promova normele noastre și viziunea noastră și trebuie să fim foarte atenți la tot ce ține de partea de implementare și punere în aplicare. There were predictably... Uh, Bineînțeles, a, și în mod justificat au fost multe întrebări cu privire la evaluarea măsurilor de reglementare sau de nereglementare. Suntem de acord că este vorba de o chestiune urgentă, trebuie tratată și de aceea vrem să lansăm această evaluare fără întârziere vreau să avertizez asupra faptului că dacă vrem să facem o evaluare de impact cum trebuie, așa cum ne dorim, asta nu înseamnă că trebuie să facem, uh, conform unui pact uh, în verde, în 180 uh, de zile să venim cu o propunere. N-ar fi una bine gândită. Trebuie să examinăm exact care sunt politicile care merg mai bine, ținând cont, cum spunea și doamna Hauta la parcă, pe bună dreptate, că lanțurile de aprovizionare au specificul lor. E clar că avem modelele la care ne putem uita. Mulți ați menționat FLEC și legislația pentru diligența necesară. E clar că trebuie să ne uităm la acestea. La fel, ne vom uita și la uh, certificare, etichetare obligatorie și alte abordări asemănătoare. Dar deocamdată nu avem idei preconcepute despre ce ar putea să funcționeze mai bine, poate să fie un amestec din toate acestea. Vreau să subliniez, așa cum am uh, făcut-o și la Comisia ENVI, că suntem preocupați de faptul că tot ce propunem trebuie să fie o legislație care nu mai să arate bine pe hârtie, nu e așa de greu să faci asta, dar să fie și ușor de implementat. Adică companiile, actorii din lanțul de aprovizionare, inclusiv mmo urile să poată să facă implementarea la fel și să se poată monitoriza de către autoritățile publice și de pune în aplicare. Și cei care v-ați aplicat asupra FLEX știți că în temeiul regulamentului actual aici avem multe de făcut încă. Am văzut că s-a făcut o îmbunătățire constantă a implementării și a executării din statele membre, dar sunt încă multe de făcut și adesea vor fi aceleași autorități care va trebui să se uite la multe, multe astfel de acorduri sau de abordări legislative dacă mergem pe calea aceasta. Deci toate acestea trebuie să se îmbine. Ați menționat mulți Vietnamul. Și sigur, doamna Hautala a menționat acolo și apreciem leadership-ul dumnea ei. Ne bucurăm să aflăm că vreți să mergeți în Vietnam. E o țară foarte interesantă ca să vedem cum poate să funcționeze politica comercială și cea de mediu. În primul rând, uh, negocierea unui acord de voluntariat de parteneriat privind um, FLECT, apoi um, negocierile pentru un acord de liber schimb. Uh, e foarte util pentru că deja în contextul FTA era clar că ne uitam și pe partele cheresta de importul de lemn din țara aceea și la caracterul legal al producției da, și a provenienței lemnului, nu numai uh, țara de producție a um, obiectelor de mobilier, de exemplu. Deci e clar că e nevoie de progrese într-un domeniu ca să se realizeze și în altele. Bineînțeles că avem un interes din partea părții europene de a merge mai departe uh, cu Vietnamul și sunt sigură că și colegii mei pot să ne spună mai multe în acest sens, dar acest acord nu poate să ducă la importuri și mai mari uh, de produse obținute ilegal din lemn din Vietnam. Dar trebuie să spunem că există o interzicere a uh, tăiatului ilegal de mm, păduri naționale în Vietnam de încă Uh, acum câțiva ani. Acest lucru face parte din acest acord voluntar de parteneriat pentru că exact uh, acest tip de măsuri de aplicare se vor lua și la nivel uh, național, astfel încât să ne asigurăm că se aduc rezultatele pe care mm, ni le dorim. În ceea ce privește implicarea instituțiilor financiare. Am citit același studiu și alte cifre nu avem în acest moment, însă ne este foarte clar că dacă orientăm um, finanțarea în direcția um, bună, atunci aceasta răspunde într-o oarecă măsură la provocarea noastră și acest lucru se întâmplă deja în planul de acțiune pentru finanțare sustenabilă, mai ales când e vorba de um, o dezvăluire mai mare, o raportare mai mare a măsurilor de, de diligență necesare pentru a ști foarte clar care este amprenta de mediu. Aceste abordări așadar trebuie să fie convergente. În ceea ce privește observatorul, întrebări foarte relevante. Nu pot să vă dau o dată concretă când ar intra în vigoare, este o activitate în curs. Am început să vorbim cu Centrul Comun de Cercetare despre cum s-ar putea realiza lucrurile și, din câte știu eu, reîmpădurirea ă, clar face parte din ă, această abordare. E vorba de monitorizarea situației pădurilor, acoperirii acestora și uh, implicarea ONG-urilor din statele producătoare și încă un lucru important, uh, să ne asigurăm că informațiile sunt la dispoziția tuturor, inclusiv în statele producătoare. Cred că o să-i dau cuvântul uh, lui Madlen acum, să vedem după aceea dacă mai am și alte întrebări după aceea. Sunt sigură că după ce am ascultat aceste întrebări, că nu e ultima oară când venim aici, este imposibil să vă dau un răspuns potrivit la toate întrebările. Vreau să mă refer la cât de important este faptul că e un subiect multifacetat și că sunt mai multe comisiile noastre care trebuie să le aplece asupra lui. Dacă mă uit la exercițiul de dirigență necesară și răspundere corporatistă, N-am numărat uh, toate evenimentele, dar avem uh, ședințe periodice cu toate serviciile de la Comisie, DG uh, Creștere Coordonată, DG Justiție, conduce partea de evaluare de impact, tocmai în domeniul acesta lanțului de aprovizionare, pentru a identifica nevoile de diligență necesare. DG FISMA gestionează regulamentul nefinanciar, este primul pas în partea de legislație privind diligența necesară Uh, generală, DG DEFCO se implică, DG Ocupare, DG Comerț, de asemenea, sunt foarte activ pe scena internațională, avem acțiuni um, um, cu mai multe niveluri, deci vreau să vă menționez faptul că sunt foarte mulți actori implicați și aveți perfecte dreptate când spuneți că trebuie să lucrăm cu toții împreună. Să încep cu Vietnamul. Ne bucurăm și noi că mergeți uh, acolo. În mai, când am fost acolo, am avut ocazia, la măsurile de preimplementare, să spun, să discut și despre FLEC. Este important uh, și avem acum un moment propice. S-a discutat deja în cadrul FLEC mai multe chestiuni de dreptul muncii și Vietnamul este uh, un stat care este foarte serios când e vorba de angajamentele sale internaționale. Sunt foarte dorni să lucreze cu noi pe partea de climă, FLEC chestiuni de muncă. Avem așadar niște ocazii foarte bune aici de definire a unor acțiuni pe care le-ar putea face pentru a implementa viitorul acord și deja să implementeze ce avem acum în cadrul FLECT. O întrebare interesantă cu privire la um, aplicarea uh, concretă a unui acord. Avem un exemplu Uh, cu panelul privind Corea, acesta va hotărâ ce reprezintă o implementare eficientă. Dar înainte să ajungem acolo, cu tot ce facem în monitorizarea implementării, facem asta cu fiecare partener uh, cu acorduri cu liber scump. Deci chiar asta facem. Implementați uh, măsurile cu tare și cu tare. Bineînțeles că sunt multe discuții aici, dar până la urmă, dacă vrei să aici o interpretare juridică, va fi un uh, panel care se va pronunța asupra um, chestiuni. Dar am discutat subiectul la Paris, am discutat cu foarte mult cu partenerii noștri și dacă avem ceva în acordurile noastre, ceva specific, um, importăm convențiile bilaterale în acordul um, de liber schimb. Deci e, o, um, avem partea de OIM, că trebuie să se implementeze și până la urmă ei uh, structurile lor de Uh, comisii care implementează. Așa o să spună cei de la OMS, sigur, dar bineînțeles că ne ocupăm și noi de partea aceasta și interpretăm, interpretăm implementarea eficientă. Și cred că putem uh, să ne aplicăm și mai mult asupra structurilor de monitorizare, dacă doriți. Parteneriatele sunt importante, sunt perfect de acord. E adevărat că avem 10% din consum, dar înseamnă că mai sunt încă 90% alții care consumă. Singuri nu o să ne descurcăm. Aș spune chiar mai mult, uh, dincolo de ce putem să facem pe parte bilaterală, dacă ne uităm la lanțul de aprovizionare, de exemplu cacao. Este destul de scurt, dar multe lanțuri de aprovizionare sunt foarte complexe și chiar trebuie să lucrezi cu mult mai multe state și să construiești parteneriate în acest sens. Ce noutăți sunt? Pot să spun sincer că în ultimii 5 ani cu implementarea TSD Majoritatea eforturilor noastre s-au îndreptat către partea de dreptul muncii, condiții de muncă și în ultimii câțiva ani partea de climă. Am accelerat mult eforturile. Nu mi-aduc aminte în anii când am participat eu, pentru că faptul că am ridicat chestiunile nu prea ne-am gândit la cum am putea să dăm un conținut, la Mercosur, de exemplu, în implementarea acelor provizii. Ce să facem concret? Și sunt multe lucruri de făcut acolo. Acum n-aș spune că e vorba de același lucru, chiar avem ocazia să vedem ce putem să facem la implementare, plan de acțiune sau să discutăm împreună cum să discutăm în forumuri multilaterale sau să explicăm uh, dezvoltările, uh, evoluții legislative din uh, partea noastră. Putem să discutăm, nu suntem singurii care avem astfel de canale și de Mediu are astfel de dialoguri. Uh, acum nu știu exact ce e nou și dacă nu cumva repetăm ce avem deja, dar dacă ne uităm la toate dispozițiile, de exemplu cu Mercosurul, uh, cred că sunt multe de făcut uh, și care să aibă însemnătate. Ne Avem și statisticile. Poate că deja au fost distribuite, nu mai știu cine va vizitat, dar dacă ne uităm, la importurile actuale de carne de vită. 200 de mii de tone importate, 14 uh, 40-45% mm, și o cotă de 99.000 de tone, cam jumătate pentru um, taxe de 7,5%. Deci nu ne așteptăm ca importurile să crească, ba chiar am uh, spune că importurile de acum se vor încadra mai mult în cadrul cotelor. Deci cotele vor absorbi importul. E important uh, de menționat în contextul despădurilor, cotele pe care le avem cu Mercosur reprezintă mai puțin de 1% din producția braziliană, cota noastră. Deci impactul pe care ne așteptăm să-l avem asupra cotelor noastre de vită nu e tocmai foarte mare. Nu spun că asta subminează relevanța, însă cumva mă aduceți în întrebare cu privire la relevanța acestui produs, carnea de vită, în discuția noastră. Need solution in trade policy. We are certainly happy to contribute. I think if I hear some things, I think sometimes... Dacă mai aflu câte ceva, nu știu, vă spun, pentru că uneori uh, se vorbește de anumite lucruri ca și când ar ține de resortul uh, politicii comerciale și nu este cazul, însă pot să vă spun că am făcut toate eforturile uh, necesare pentru a face toate verificările care se impun și până la urmă nu sunt politici comerciale, lucru care este important și putem uh, foarte bine avea o contribuție în acest sens. Însă, dacă dumneavoastră considerați că ține de politica de comerț, uh, nu vă contrazic, însă cred că ar trebui să vedem dacă este nevoie de verificări sau nu necesare în acest sens și cu siguranță este genul de discuție care se va însufleți foarte tare pe durata viitorului mandat al Comisiei. Haideți să vedem dacă acest Green Deal, acest nou pact verde a prins viață, dacă există o satura lui sau nu, încă nu. Așteptăm să fie investită noua comisie și după aceea vor avea termen 100 de zile ca să prezinte proiectele, deci nu e cazul, n-am ajuns acolo. Și, de asemenea, mai avem câteva concluzii foarte tare. Mi-a plăcut partea aia cu trebuie să mâncăm uh, checul, să vedem dacă e bun la gust. În fine, mai e um, până acolo. Trebuie să adăugăm toate amănuntele și să vedem ce este. Vorbeați de clauza de, uh, mă rog, neregresiune, nu știu, fără caracter retroactiv cumva. Nu știu dacă există acest drept general de reglementare, deci nu putem noi să anticipăm uh, toate lucrurile, pentru că e vorba de un acord comercial până la urmă, deci nu putem reduce standardele pentru a atrage investiții comerciale. Dacă sunt, nu știu, anumite obiective care nu țin de politica aceasta comercială, cred că cel mai important este să ne asigurăm că această politică nu ajunge sau nu va duce la o promovare abuzivă a unei politici de investiții care să aibă drept consecință, nu știu, să dăm un exemplu concret. Da, ne gândeam la Peru. S-a pus acolo o întrebare în legătură cu un studiu de impact și dacă nu cumva s-au redus uh, standardele pentru studiile de impact pentru a atrage investiții străine în domeniul mineritului. De pildă ar fi o întrebare aceasta. Și-au redus cumva standardele pentru studiile de impact nu știu dacă este de resortul politicii comerciale. Nu spun că restul nu are importanță, că lipsit de importanță, dar nu se discută în acest context. În fine, haideți să, haideți să mâncăm și ăla despre care s-a tot vorbit la un moment dat. Perfect. Thanks a lot. Uh... Mulțumesc foarte mult și, cum spunea și Madeleine, nu e ultima oară când se discute subiectul și, bineînțeles, a fost invitat și președintele Comisiei DEVE. Nu a putut să vină. În orice caz, această comisie și în mandatul precedent încearcă de fiecare dată să iasă din această abordare foarte izolată și uh, să uh, meargă către alte comisii. Și ne vom ține de acest lucru. Cu asta s-a încheiat punctul 9 de pe ordinea de zi și acum propun să trecem la punctul 10, unde vorbim despre ultimele evoluții în ceea ce privește noile evoluții și uh, noile cercetări în materie de achiziții publice cu o componentă comercială firește. De pildă, nu știu dacă vorbim despre achizițiile publice, acestea sunt uh, pertinente pentru o pondere de 13 până la 15% din PIB, iar achizițiile publice și serviciile sunt de fapt esențiale în negocierile noastre comerciale și trebuie să vedem care sunt uh, ultimele evoluții. Îl avem aici pe principalul economist, domnul Lucian Cernat, care este alături de noi. Domnul Cernat, unde este domnul Cernat? Iată-l. And he will give us an um, overview for 10 uh, minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, um, ladies and gentlemen. Domnule președinte, doresc și eu să le mulțumesc celor de la Comisia INTA pentru că și-au arătat interesul în două uh, aspecte și două domenii foarte um, complexe care țin de politica noastră comercială, vorba de servicii și de achizițiile publice, așa cum spunea domnul Bern Lange, sunt niște chestiuni cât se poate de importante în acest sens și sunt la fel de importante și în agenda noastră de negociere. Așadar, Uh, vreau pur și simplu să vă prezint astăzi rezultatele, sau mă rog, rezultatele cele mai recente a două sau trei inițiative majore pe care le-a lansat Comisia Europeană în ultima vreme, care iată că dau roade și care sunt foarte capabile să ne susțină în agenda noastră de negociere odată cu investirea noii comisii, de aceea vă mulțumesc anticipat că vă de acest subiect. Acum, pentru că, indiferent că sunteți membru cu vechime sau nu în Comisia INTA, este foarte important să înțelegeți care sunt, să spunem, toate chichițele uh, și, practic, uh, noile instrumente de care vom dispune sunt menite să ne lesnească viața nu numai nouă în calitate de negociatore Comisiei, ci și în calitate de membri ai Comisiei INTA, de ce nu pentru a înțelege rezultatele obținute. Propun de aceea să ne ocupăm de primul alineat și vreau să insist pe principale concluzii referitor la servicii. Cel mai important lucru de înțeles este că până în momentul de față sau până în ultima vreme, în ciuda faptului că avem 25 de ani de negocieri comerciale, nu dispunem de niciun fel de date referitoare la parametrii de bază ai negocierilor comerciale în domeniul serviciilor, așa numitele categorii de alimentare. Și o să vă arăt de îndată ce înseamnă aceste categorii de alimentare, de ce sunt atât de importante și cred că este și principala concluzie după atâția ani de negociere le-am reținut. Avem în sfârșit la dispoziție niște instrumente pentru a înțelege ce am obținut și pentru a face aceste reglaje fine în perspectiva următoarelor negociere de comun acord cu noile uh, realități din domeniul nostru. Deci, pe scurt, este vorba despre importanța așa numitului mod cu numărul 3, adică servicii pe bază de uh, investiții străine directe, pildă ce capacitate ai să investești în străinătate. Până la urmă, este cea mai importantă modalitate de prestare de servicii, cu alte cuvinte, prestarea de servicii digitale care vor câștiga în importanță. Nu vă mai explic de ce vor câștiga în importanță pe viitor și acum iată avem și date la dispoziție pentru a monitoriza acest subiect foarte important. Și un al treilea element cât se poate de important pentru o economie dezvoltată, cum este cea Uh, din Europa este că această relație uh, care există între servicii și producători și prestatorii de servicii. Deci, practic, între sectorul uh, terțiar și cel manufacturier. Deci, e important pentru noi să avem niște servicii competitive care să fie folosite de către cei din industria producătoare în a-și produce respectivele produse și a relansa pe piață. Referitor la achiziții publice, situația a fost comparabilă, poate chiar mai rea, pentru că la capitolul servicii aveam niște statistici totale, poate că ați observat și dumneavoastră statistici referitor referitoare la uh, aceste servicii, dar mă gândesc că n-ați văzut niciodată strategii referitoare analize, la achizițiile publice amănunțite și asta pentru că, cel puțin teoretic, era absolut imposibil până în momentul de față să se obțină informații referitoare la achizițiile publice și internaționale și îmi pare bine că mă aflu în fața dumneavoastră și vă invit pe toți, sunteți invitați pe 13 noiembrie, când se va lansa, să spunem, cel mai mare volum de date, un volum referitor la capacitatea companiilor europene de a câștiga contracte pe piețele mari. Deci am trecut de la 0 la 38 de milioane de puncte, e vorba de toate informații referitoare la contractele publice obținute. Acum, dacă, eh, nu știu, vă mai interesează alte lucruri, dacă vreți, dacă vă grăbiți, ați reținut cele mai importante lucruri. Acum, dacă vreți să intrăm, eh, dacă nu vă grăbiți, putem vorbi pe partea de servicii eh, care este cât se poate de tehnică din multe puncte de vedere și trebuie să cunoașteți un pic limbajul folosit referitor la aceste categorii de furnizare și prestare de servicii. Vă spuneam cam de ce sunt atât de importante aceste elemente. Pasămite, ați observat uh, care sunt uh, știri referitoare, vești referitoare la Thomas Cook și cred că avem sute de mii de cetățeni care uh, ori au rămas pierduți cine știe pe unde dați uitării, uh, pe undeva, pe vreo destinație și dacă să ne raportăm la ragonul comercial, se ajunge la așa numita categorie cu numărul 2, adică te duci în străinătate, în vacanță, să, nu știu, faci poz, poză cu turnul Eiffel, te duci în străinătate pentru că vrei să noți în Marea Roșie și tot așa. Este un, o categorie de servicii care, este, care cade sub incidența unor reguli. Dacă vrei să deschizi un cabinet de arhitectură în California ca să construiești vile pentru ce știu eu ce Uh, nu știu, oameni de afaceri uh, de succes din Silicon Valley, deschizi biroul respectiv dacă ești un arhitect danez și deschizi birou de arhitectură, s-ar numi servicii din categoria numărul 3. Deci te duci să și investești bani acolo și e vorba despre chestiuni care cad sub incidența unor alte reglementări și care sunt codificate corect, care sunt înregistrate ca atare în acordurile noastre, dar nu știm nimic despre cât de importante sunt aceste reguli comerciale și în ce mod participăm noi la aceste schimburi comerciale. Deci ce am primit noi până în momentul de față fază, ce am reușit să obținem, principalul proiect și se văd aici și câteva rezultate. Am reușit să negociem și cu Eurostat și cu statele membre pentru a obține și a crea această bază de date pentru statele uh, europene. Am am venit aici cu o defalcare a serviciilor și exporturilor uh, din partea fiecărui stat membru în parte și pentru fiecare sector din destinațiile majore. Problema care se pune este că Eurostat necesită participarea statelor membre, însă numai jumătate din statele membre doreau să dea o mână de ajutor acestora, așa încât aici ne confruntam oarecum cu o dilemă pentru că uh, și aici și în alte instanțe, statele membre insistă foarte tare că serviciile reprezintă o politică prioritară pentru noi cu toții, dar momentul în care vrem să vedem în ce mod uh, încercăm să gestionăm aceste priorități, nu avem date ca să tragem aceste concluzii. Deci e important dacă puteți transmite acest mesaj când vă duceți acasă, la noastră, în circunscripție, să le spuneți colegilor dumneavoastră, dragi colegi, ați dat o mână de ajutor Eurostat pentru a putea um, să tragă niște concluzii ca noi în Parlament să luăm niște decizii. Un alt uh, mesaj important care este parțial prezent, parțial lipsește, este cât de importante sunt IMM-urile și există multe idei preconcepute în legătură că, nu știu, sunt numai multinaționale care iau crema schimburilor comerciale, dar nu este adevărat. Uh, există o defalcare, dacă vă uitați la schimburile comerciale și vedeți care sunt caracteristicile și puteți vedea ce putem să facem noi pentru alte IMM-uri care participă în comerțul internațional. Alt mesaj important, unde prea puține state membre au venit să dea una de ajutor statelor membre, Eurostat, pardon, pentru a avea niște concluzii corecte. Avem deocamdată informații referitoare la schimburile comerciale pentru fiecare stat membru în parte. Înainte însă să mă ocup de IMM-uri, uh, Uh, mă gândesc că acesta este una dintre puținele cunoscute care ar trebui să fie menținute și în următorul mandat, indiferent, ori, ori de câte ori vedeți orice fel de acord comercial care vizează serviciile, pot să vă spun că până să apară aceste date, ne gândeam că exporturile de mărfuri sunt mult mai importante pentru Europa decât exportul de servicii. Însă, când te uiți la aceste categorii, avem servicii digitale la categoria 1, turismul la categoria 2, categoria 3, uh, investiții, categoria 4, deplasarea forței de muncă, îți dai seama că până la urmă Uniunea Europeană exportă mult mai multe servicii decât buneri, iar valoarea exportului de servicii depășește valoarea uh, exportului de mărfuri și dacă vă uitați la statisticile reale, cred că veți fi tras o concluzie uh, opusă. Sunt foarte importante serviciile ca pondere și așa cum vă spuneam, vă arăt o defalcare a cifrelor pentru statele membre și eventual și pentru IMM-uri în cele ce urmează. Iată, de pildă, cum arată defalcarea pe state membre pe IMM-uri. Nu toate statele membre au participat, însă puteți vedea că există o variație foarte mare în structura serviciilor pe sectoare și cât de importante sunt IMM-urile. Irlanda, iată, cea mai mare parte a serviciilor uh, sunt, mă rog, sunt dominate de firme ce mari. Nu vă spun cine că vă pică fisa, cam cine ar fi companii care, mă rog, își au sediu în uh, Irlanda și sunt active în sectorul terțiar, dar sunt și țări din Europa de Est sau țărișoare mai mici, cum sunt Luxemburg, Estonia sau Ungaria, acolo unde IMM-urile sunt cât se poate de predominante, deci o mare pondere, de pildă, a exporturilor dinspre acele țări către restul lumii sunt generate de companii mici, poate sunt companii de tip startup, poate că sunt, uh, nu știu, companii care de-abia au intrat pe piață acum câțiva ani, create de absolvenți de facultate, deci trebuie să vedem care sunt politicile care susțin sau nu aceste servicii. Mai departe, voiam să vă spun foarte pe scurt cum am reușit noi să exportăm cele mai bune practici și ale noastre materie de culegere datelor în întreaga lume. Pentru că data trecută vă spuneam că am reușit împreună cu Eurostat să strângem date, dar nu e suficient nici așa dacă vrem să avem o idee, să vedem cam care este relația noastră cu partenerii comerciali și dacă ne dorim și alte informații. Așa că am reușit să convinem secretariatul OMC, până la urmă să stea aici în ceafa Eurostatului și iată că avem o bază de date pe plan mondial care are aceleași trăsături. Deci avem aceeași categoriate pentru 200 de țări, avem uh, o acoperire cam la fel ca la GATT, deci nu acordul uh, tarifar uh, privind comerțul și serviciile, și avem date pe care le putem compara. Putem compara țări între ele, poate comparăm țări care ne interesează pe noi în următorii ani în ceea ce privește, nu știu, comerțul cu servicii sau era acolo o prezentare unde a pare de pildă acum, că vorbim de India și Japonia, practic, fără aceste informații amănunțite, nu reușim să avem o imagine corectă a cât de import- a importanței pe care au serviciile. Știm foarte bine că sunt pur și simplu te gândești că, nu știu, India este așa una dintre marile puteri, însă îți dai seama, comparat cu Uniunea Europeană, că nu este chiar neapărat una dintre marile puteri pe plan mondial la capitolul servicii, însă mult mai important este cum se repartizează aceste uh, servicii. India vinde două treimi din serviciile sale prin uh, mijloace digitale. Este, într-adevăr, o mare putere în materie de servicii digitale. Iar mare parte din serviciile exportate de UE sunt digitale, deci este o mare dezbatere aici să vedem în ce măsură ne îndreptăm în direcția cea bună și dacă suntem da sau nu pregătiți pentru revoluția digitală. Așadar, există aici o serie de, mă rog, detalii pe care le putem foarte bine identifica, nu mă apucă să le um, trec revistă, însă Comisia și negociatorii comerciali și toți cei pe care îi interesează relațiile bilaterale și serviciile pot foarte bine să facă acest lucru pentru tot ce ține de sectorul financiar, um, nu știu, orice, orice înseamnă între comunicații, poți foarte bine să ai 50 de astfel de sectoare în, nu știu, fiecare, uh, astfel de companii în fiecare uh, țări care sunt în cadrul OMC. Asta vreau să vă spun, am trecut de la zero informații, de la aceste variabile și, practic, acestea sunt necunoscutele care determină rezultatul unei negocieri. Sigur că avem și statistici totale, generale, însă nu cunoaștem toate hachițele procesului de negociere. Mai departe, trecem la a doua uh, prezentare, dar înainte să fac acest lucru, am uitat să vă spun cât de important este um, relația de interdependență între sectorul manufacturier și cel terțiar. Vă spuneam că vânzarea de astfel de servicii, mai ales digitale, presupun o serie de angajamente pe plan mondial, dar ceea ce este important pentru Europa, pentru că avem totuși un avantaj competitiv în sectorul manufacturier, trebuie să-l și menținem acest avantaj competitiv prin așa numitele servicii clasice. Deci gândiți-vă de pildă la mașinile conectate, gândiți-vă la um, un echipament electronic, o piesă electronică care nu face doi bani dacă nu avem un program informatic de ultimă oră. Ar însemna să fie pur și simplu o bucată de plastic cu niște șuruburi. De orice fel de mecanism, până la urmă, are, câștigă în valoare prin funcțiile pe care îndeplinește, funcții care de obicei decurg din uh, Uh, toată cercetarea care este făcută, nu știu, ecodesign, proiectare, ori o, o, un produs care poate emite mai puțin sau consumă mai puțin, poate proiectarea în sine, proiectarea ecologică, uh, un subiect foarte interesant, poate se câștige în valoare. Deci dacă aveți o proiectare care să țină cont de mediul înconjurător și faceți ceea ce spuneam, tehnologia la îndemâna cetățeanului, uh, evitați plasticul, puteți foarte bine să aveți de câștigat. Dacă vrem să ne menținem avantajul competitiv, a venit momentul să încercăm să vedem cum putem să ne asigurăm că aceste noi evoluții tehnologice corespund, în urmă, sunt în concordanță cu ultimele evoluții. Avem gatu pe de-o parte, care vizează bunurile și avem, pe de altă parte, gați, care visează serviciile și, spre deosebire de, nu știu, clădirile Parlamentului, nu există niciun fel de pasare, niciun fel de punte de legătură, deci nu se pot sinergiza aceste reguli de funcționare practic ei sunt cei care creează o serie de sinergii în momentul în care creează produsele, dar în codul comercial sunt prea puține aceste sinergii. Iată un mesaj important pe care am să l transmit și veți vedea și aici că sunt 8 milioane de locuri de muncă în Europa care depind de aceste sinergii. So that brings me to the... Și așa ajung și la al doilea subiect pe care doream să-l prezint astăzi, foarte pe scurt, și am spus chiar de la început licitațiile publice reprezintă o parte foarte importantă din economia mondială, între 15 uh, până la 25% din PIB-ul țărilor, mai ales al țărilor dezvoltate. Introducem, uh, am uh, introdus reguli ale noastre, dar și OMC-ul are reguli care să permită condiții egale, sigur, până la un anumit uh, nivel, uh, cât ne permit țările să introducem condiții egale pentru toată lumea, pentru toate țările europene care să poată să câștige uh, un contract în străinătate dacă au oferta cea mai atrăgătoare. Nu întotdeauna este ușor, dar în orice caz procedăm E ca și când ai merge pe autostradă la viteză maximă fără farurile aprinse. Deci putem spune că noi uh, facem o treabă minunată fără să avem însă uh, uh, principiile călăuzitoare. Avem reguli foarte utile, dar până acum nu am avut niciun fel de statistici pentru a vedea dacă situația este pozitivă și am lansat o analiză de inițiativă care se numește Inițiativa Internațională privind uh, licitațiile publice. Vă rog să nu faceți uh, Uh, confuzia cu uh, instrumentul IPI. Deci, am început uh, să culegem date de la țările cele mai importante și aveți aici și țările China, India, Brazilia, Indonezia, Australia, Noua Zeelandă, Thailanda, SUA și Canada și am pregătit o nouă metodologie, deci folosind datele publice, se merge, de exemplu, pe site-ul Ministerului de Mediu din Brazilia sau din Australia și de pe site-ul respectiv, pentru că există această obligație de transparență, deci se extrag datele privind bugetul, cui s-a trebuit contractul și unde se află compania respectivă și așa mai departe și cu această metodologie am uh, creat o bază de dată uh, cu 13 milioane de contracte. Deci avem toate aceste informații și dintre aceste 38 de milioane de contracte putem vedea câte au fost câștigate de către companii europene, japoneze sau companii locale și astfel avem un punct important de plecare pentru a avea o dezbatere pe fond în legătură cu importanța uh, licitațiilor publice în comerțul, comerțul mondial. Și aici aș dori să vă prezint foarte pe scurt proiectul. Am pornit de la zero în ceea ce privește datele disponibile. Am creat o nouă metodologie pentru colectarea datelor, care se bazează doar pe date disponibile public și dorim să ne asigurăm că transformăm acest lucru într-un standard mondial, un bun public, Uh, am dorit ca OECD-ul, uh, OMC-ul să uh, creeze, să, să preia acest model, model în crearea acestei obligații de transparență pentru a avea, o, a avea o abordare mai armonizată. Și ajung la ultimul slide. Așa cum spuneam, avem un eveniment pe care îl pregătim pentru 13 noiembrie. Sper că ați primit invitația și sper că vom avea o participare cât mai numeroasă, sper ca și sala să fie pe măsură și vedeți deja care sunt uh, uh, măsurile pe care dorim uh, pe baza acestui exercițiu sau a inițiativei de transparență, pe baza de elemente concrete, să ne șlefuim sistemul. Avem, de exemplu, o vedere de ansamblu în legătură cu situația licita licitațiilor publice din Australia. Când am nego uh, negociat cu Canada, nu aveam astfel de date. Din fericire, avem date pentru Canada. Putem să le folosim acum pentru monitorizare. Nu le-am putut folosi pentru negociere, dar acum le folosim la monitorizare. Și ne dorim uh, transparență și în alte negocieri, pentru că până la urmă e vorba de bani publici și dorim să ne asigurăm că uh, Uh, există un, uh, un sistem echitabil, toată lumea e pe picior de egalitate. Câteodată știți că în anumite uh, licitații publice nu toate elementele sunt făcute publice. Mulțumim! 38 de milioane de date, da, Sigur că da, e foarte o dată foarte importantă. Ne notăm uh, ziua de 13 noiembrie în uh, agenda. Domnul uh, Burjoa, aș avea trei întrebări foarte la obiect. În primul rând, aș dori însă să îi mulțumesc uh, domnului Cernat pentru această prezentare extrem de interesantă. Constat că Comisia Europeană folosește foarte multe date pentru deci în acest domeniu. Eu am fost ministru, m-am ocupat de exporturi și adesea uh, nu aveam suficiente date, deci aveam doar date cu privire la exporturile de bunuri, dar nu aveam date privind sectorul terțiar. Și aș avea și o întrebare fiecare stat membru ar trebui să, în fiecare stat membru să existe o autoritate care să se ocupe de statistici. Și dumneavoastră spuneați că doriți să faceți apele la aceste autorități, nu numai la Eurostat. Aș dori să știu dacă în toate statele membre există o astfel de autoritate însărcinată cu statisticile și aș dori să știu și dacă această autoritate vă pune la dispoziții uh, date cu privire la servicii. O a doua întrebare. Ați făcut pe drept cuvânt uh, uh, aluzie la legătura între bunuri, servicii, internetul obiectelor, uh, schimburile de informații, uh, imprimantele în 3D, robotica, digitalizarea uh, și așa mai departe. Aș dori să știu dacă puteți să faceți o diferență între toate aceste servicii sau nu se, poate mai, nu se mai poate face diferența între bunuri, între uh, mărfuri și servicii. Pentru că e un subiect care este foarte interesant. În ce privește licitațiile publice, o altă întrebare. Ne-ați dat lista țărilor care uh, fac parte din uh, acest sistem. Aș dori să știu dacă veți face legătura și cu statele membre, să mergeți uh, la nivel de stat membre și la nivelurile uh, subordonate, pentru că atunci când am vorbit despre CETA, uh, de acordul cu Canada, și regiunile au fost Uh, implicate. Și apoi, în ce privește acordul cu Japonia, și orașele, municipalitățile uh, ar trebui implicate. Deci aș dori să știu dacă aveți date doar la nivelul național sau aveți informații și uh, în ce privește celelalte niveluri subordonate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Varborn. Am o întrebare în legătură cu statisticile, mai ales pentru IMM-uri. Mă bucur de faptul că avem uh, capitole pentru IMM-uri, noile acorduri uh, de liber schimb. Cred că IMM-urile, într-adevăr, reprezintă un potențial neexploatat uh, în domeniul comerțului. Și m-ar interesa, în statisticile de care dispuneți, identificați anumite aveți anumite elemente pe care le-am putea folosi pentru a îmbunătăți capitolele cu privire la IMM-uri în uh, ALS-uri, astfel încât să avem și Uh, mai multe domenii de politici uh, prin care să încurajăm IMM-urile în ce, în ce privește comerțul. Mulțumesc! Președinte, eu le mulțumesc, domnule președinte. Noi am înainte toate să vă cer iertare pentru că nu am reușit să ajung la timp. Eu eram uh, la ședința unei alte comisii și vreau să vă adresez o întrebare. Toate aceste informații sunt esențiale mai ales pentru a putea sublinia transparența, transparența care este un element esențial pentru a putea avea niște reguli de joc competitive. Însă, în egală măsură, mi s-ar părea foarte important și să luăm în calcul ipoteza că în momentul în care se negociază un acord de liber schimb cu o țară terță, îndeosebe acele acorduri care toate, până la urmă, includ această componentă de achiziții publice, de ce nu am cere să, ca în prealabil, să uh, fie adoptate regulile OMC-ului în materie de achiziții publice? De ce continuăm să semnăm acorduri acorduri cu țări terțe care în materie de achiziții publice fac contracte cu țări care nici măcar nu se supun regulilor OMC în materie. Adică se pune problema, nu știu, impunerii anumitor condiții în acest sens și care ar fi valoarea pentru dumneavoastră sau cum am putea, după părerea dumneavoastră, consolida competitivitatea în materie de achiziții publice în condițiile în care se respectă din ce în ce mai puțin regulile OMC? Întrebări din partea mea. Una cu privire la importul de servicii avem acorduri uh, comerciale, mai ales cu țările africane, în care se vorbește și de posibilitatea ca serviciile furnizate în Europa să fie exportate și acolo. Și, într-adevăr, ar fi poate foarte bine pentru unele țări să se axeze pe uh, servicii, pe sectorul terțiar și nu pe producția de bunuri, de instrumente, de exemplu, sau de uh, mașini, pentru care nu sunt foarte performante. Aveți uh, Uh, ceva informații în ce privește țările africane și o a doua întrebare legată de licitațiile publice. Asistăm la o renaștere a legislației uh, IP. Sigur că va mai trebui să depunem ceva eforturi în acest sens. Care este valoarea dumneavoastră cu privire la obstacole Ați vorbit despre date legate de Japonia și de China și alte țări. Ați uh, constatat că ar exista o tendință de a închide piețele sau situația este mai mult sau mai puțin stabilă? Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte pertinente și foarte precise. O să încerc să răspund la ele în ordinea în care mi-au fost adresate. În ce privește participarea statelor membre și datele disponibile, Eurostatul a depus un efort imens pentru a produce aceste informații detaliate cu privire la statistici privind serviciile pentru toate statele membre, chiar și pentru cele care nu au dorit să participe la acest exercițiu. Au folosit metodologia ONU și cu ajutorul țărilor care s-au alăturat la acest uh, proiect, am reușit să ajungem la o bază de date fiabilă, chiar și pentru țările care nu au dorit să participe în mod activ. Au monitorizat progresul, ne-au dat uh, uh feedback, dar nu au participat. Și deci v-aș ruga, v-aș ruga să uh, încercați să convingeți aceste institute uh, statistice, care, apropo, nu vin din țări mari. E vorba de institute naționale de statistică care, dintr-un motiv sau un altul, au refuzat să participe în mod activ la acest proces. Și așteptăm uh, uh, participarea lor. Dar, deocamdată vă pot spune că baza de date este fiabilă, dar sigur, dacă vrem ca ea să se îmbunătățească, trebuie ca toate statele membre să joace un rol mai activ. Situația este mai spinoasă în ce privește IMM-urile și serviciile, pentru că Eurostat nu are o metodologie ONU și nu poate decât să ghicească sau să anticipeze mm, informațiile pe care le au institutele de statistică. Deci, uh, și v-am arătat, toate statele membre au participat, dar pentru IMM-uri au doar, avem doar statele membre care au hotărât să participe. Deci, fără cooperarea statelor membre nu putem face nimic. Deci, e la fel de important și sprijin uh, intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, IMM-urile sunt uh, foarte importante și faptul că există un capitol pentru IMM-uri e dovada importanței lor, dar în orice caz, uh, nu doar capitolul pentru IMM-uri uh, trebuie să le fie dedicat. Cu câte știm mai multe despre ele și v-am arătat uh, statisticile de care dispunem, cu atât putem deci cu cât înțelegem mai mult nevoile pentru IMM-uri, obstacolele cu care se confruntă în ultimii ani, era vorba de obstacolele netarifare pentru IMM-uri am avut o consultare cu privire la regulile de origine, pentru că există IMM-uri care nu pot să îndeplinească aceste reguli și am avut un alt proiect pentru servicii în care le-am întrebat care sunt obstacolele cu care se confruntă uh, pentru aceste uh, moduri de furnizare pe care le-am menționat. Deci, iată, am avut mai multe consultări direct cu IMM-urile pentru a le înțelege nevoile. Și cu cât înțelegem mai bine, cu atât uh, le putem ajuta mai mult sau prin, prin modificarea regulilor noastre. Din feedback, reacțiile pe care le-am primit, regulile sunt uh, pentru, de deci sunt potrivite pentru IMM-uri, întotdeauna e loc de mai bine, dar în orice caz situația pare să fie destul de pozitivă. În ce privește licitațiile publice și nivelul de analiză. În țările pe care le-am uh, menționat uh, și pe slide, practic în aproape toate țări, am putut să obținem, din fericire, date care merg mai departe de nivelul național. Avem uh, date pentru orașe în Australia, în Brazilia, în Canada, dar culegem date doar pentru acele contracte care respectă uh, standardele internaționale. Nu există un standard pentru contracte cu valoare scăzută. Dacă un oraș, de exemplu, vrea să acorde un contract de 50.000 de euro unei companii, Uh, foarte puține reguli internaționale pot împiedica acest lucru. Sigur, putem uh, să uh, invocăm discriminarea, dar nu putem face prea mare lucru. Dar dacă există un contract cu o valoare mai mare, 300.000 de, de reguli de, de drepturi de tragere, atunci se aplică regulile OMC și intervin acordurile noastre. Și acestea sunt informațiile pe care le vizăm noi. Sigur că dacă sunt și alte informații disponibile în domeniul public, le colectăm cu drag, dar noi ne axăm mai ales pe contractele care intră sub incidența regulilor internaționale. Avem uh, date uh, cuprinzătoare și pentru la nivel de orașe și de regiuni în țările respective. Tot în contextul uh, licitațiilor, poate ar fi bine să grupez toate întrebările. Sigur că aceste date sunt foarte importante pentru noi, nu numai pentru acordurile de liber schimb și negocieri, ci și în uh, dezbaterile uh, unilaterale cu privire la inițiativa privind uh, licitațiile publice, pentru a înțelege cum, deci dacă companiile noastre sunt bine tratate în țările pe care doresc să se implanteze. E foarte important să avem să înțelegem. Deci până acum nu aveam informații cu privire la tipul de informații, acum avem și apoi avem o uh, Uh, o, clasificare în funcție de obstacolele cu care se confruntă companiile în țările respective. Dacă se spune că nu există niciun fel de obstacol, uh, e o problemă. O companie europeană uh, dorește să intre pe o piață și dacă nu întâmpină niciun fel de obstacol, poate e o situație ciudată. Dar în orice caz, prin această capacitate de a, de a câștiga uh, contracte, avem date uh, cu privire la situația licitațiilor publice. N-am finalizat uh, datele, în 13 noiembrie vom avea o imagine de ansamblu mai clară, dar în orice caz încercăm să facem îmbunătățiri. Dar în orice caz putem astfel înțelege unde stau problemele și apoi putem să ne intensificăm eforturile de implementare, inclusiv cu responsabilul, respectiv ar fi un nou instrument pe care le-am avea la dispoziție. Putem face legătura cu convențiile OIM sau alte cerințe, contractele nu merg la acest, datele noastre nu merg la acest nivel de sofisticare nu uh, monitorizăm dacă o țară a adoptat sau implementat uh, o convenție OIM, pentru că aceste date sunt disponibile altundeva și dacă așa este, atunci se aplică la nivel orizontal tuturor contractelor. Dar dacă vă interesează, sigur, trebuie coroborate aceste uh, date cu privire la contracte cu informațiile generate în legătură cu țara respectivă, dacă respectă anumite norme sau obligații. Because it wasn't sau să vedem dacă nu cumva n-am mai investit, pentru că până la urmă ce am obținut este ce ne lipsea. Referitor la sălbăcii în Africa, avem câteva informații cu privire la importuri. Și, apropo, ce v-am arătat cu privire la exporturi, se aplică cu același nivel de amănunt și pentru importurile europene. dacă e vorba de schimburile comerciale cu Africa, ne bazăm mult pe calitatea statisticilor provenind de la institutele africane de statistică și imagine fragmentată. Pentru anumite state cheie africane avem niște date destul de bune care ne arată o imagine suficient de clară cu privire la schimburile comerciale pe parte de servicii, la altele pur și simplu e o foaie albă. Însă ce putem să detectăm este, de exemplu, pentru un stat african care vrea să promovează uh, schimburi comerciale cu servicii, Kenya, de exemplu, uh, Kenya arată foarte mult cu India, imaginea pe care v-am arătat-o. În mare parte se bazează pe servicii digitale. Sigur că sunt motive foarte întemeiate pentru care eh, știm că există anumite mm, schimburi de forță de muncă, nu au capacitatea de a investi în Europa în măsura în care uh, o avem noi și turismul face o parte, turismul uh, Uh, apare mai mult în cei 7% care um, apar uh, în statisticile europene. Um, la un stat african care are atracții, cifrele o să fie mai mari. Dar, până la urmă, abordarea de acolo va fi digitală. Perfect! E foarte bine să avem o bază de date. Uneori, când discuțiile în această comisie minunată nu sunt uh, mereu întemeiate pe fapte, pe realități uh, discuțiile. A fost foarte interesant și o să urmărim rezultatele cercetării dumneavoastră. Mulțumim foarte mult că ați venit. Dacă îmi permiteți, un comentariu pe care l-am pus pe ultimul uh, slide uh, al șefului meu de la Națiunile Unite. Fără date bune zburăm pentru Nedic. Dacă nu vezi, nu poți să repari. Și tocmai asta este abordarea pe care uh, Uh, încercăm să o adoptăm în uh, chestiunile noastre de politici. Sigur că trebuie să ne orientăm în funcție de date. Uneori durează 25 de ani să obții datele care trebuie, dar nu ne oprim până nu le obținem. Mulțumesc și, într-adevăr, chiar avem nevoie de ele. Încă o dată, multe mulțumiri. Cu aceasta am încheiat punctul 10. Punctul 11 este preferatul meu. Diverse. Nu avem nimic aici. Punctul 12, următoarea reuniune. Avem, sigur, pe 30 luni, audierea lui Phil Hogan la 6 jumătate după amiază și apoi următoarea ședință obișnuită va avea loc pe 2 octombrie la ora 9 și atât. O săptămână frumoasă, la revedere!